Doamna Țimăr, președinta grupului GUE, a prezentat o cerere de apărare a privilegiilor și imunității doamnei Forența, deputată. E vorba de un episod, de un incident uh, care a avut loc în timpul uh, manifestațiilor uh, cauzate de G20 la Hamburg. Conform regulamentului, această cerere a fost transmisă Comisiei de Afaceri Juridice.